Colleagues, I'm beginning with the announcement. Dragi colegi, încep cu anunțurile. Nu o să începem însă cu votul până nu toată lumea este pregătită. Începem cu profilul lingvistic. Interpretarea va fi disponibilă în toate limbile, cu excepția Croației și a limbii irlandeze. Acum, uh, uh, în conformitate cu articolul 205, deciziile coordonatorilor, numirea raportorilor, mai departe sau Urtundia Ruiz, din partea ALDE, a fost numită raportoare pentru avizul privind propunerea referitoare la directive, directivă cu privire la încălcarea uh, dreptului comunitar în ce privește protecția persoanelor, apoi Joel Lenaners din partea PP-ului a fost numit raportor pentru uh, propunerea de uh, regulament uh, pentru sistemul uh, uh, interoperațional pentru granițe și viza, vize, Apoi Nuno Melo din partea PPE a fost numit raportor pentru un uh, regulament uh, privind uh, interoperabilitatea sistemelor de informații europene, poliție, cooperare judiciară, azil și migrație. Sunteți de acord cu aceste recomandări? Dacă da, foarte bine și vom avea un vot electronic în, în câteva cuvinte. Vă rog dacă se poate să vă uh, instalați pentru voturi. Dacă nu aveți cartela de vot, vă rog să ne spuneți acum. Deci bănuiesc că toată lumea are cartela de vot și vom începe în câteva cuvinte. Dacă uh, coordonatorii pot uh, să pregătească colegii pentru vot, voi face o mică pauză.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 Dragi colegi, ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, situația din Ungaria, în conformitate cu rezoluția Parlamentului din 17 mai 2017. Uh, uh, acum vom trece la adoptarea proiectului de raport. Doamna Sargentini este raportor. Aș dori să știu dacă dorește să ia cuvântul. Nu. Atunci putem trece la vot. Aș dori să fac un anunț, respectiv doamna Silvi Guillaume nu a cosemnat amendamentul 253 la acest raport și cere ca numele său să fie retras uh, de la acest amendament. Deci cu această mică modificare putem trece la vot. We begin with uh, compromise 7. The vote is open. Compromisul 7 s-a deschis votul. Votul e încă deschis. Văd că colegii încă se instalează în sală. Vă rog să luați loc. Deci voi menține votul deschis și în timp ce menține votul deschis aș dori să vă mai spun că avem un vot în plus de la PPE. Rog un coleg de la PPE să-și retragă cartela. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. We now have the S&D <clears throat> having... Acum avem din partea socialiștilor un vot în plus. Aș dori să vă rog dacă se poate să retrageți o cartelă. Thomas, tu faci partea din PP, spune președintele. Doream să-ți reamintesc. Uh, bun, am închis, uh, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 9, s-a deschis votul. Votăm acum compromisul 9, s-a deschis votul, votul s-a închis. Avem un uh, vot în plus de la PP. Știu că toată lumea dorește să voteze astăzi, dar dacă PP-ul poate să retragă totuși o cartelă din consolă, ar fi bine. Mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și el. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 38, a doua parte. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 94 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 30 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 110. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 111 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 35 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 123 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 37 s-a deschis votul. Își cere scuze președintele 36, de fapt, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 37 s-a deschis votul. S-a închis votul. 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 42. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 154. S-a deschis votul. S-a închis votul a fost respins. Compromisul 44 cu un amendament oral s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptă. Compromisul 45. S-a închis votul.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 Uh, puțin, vă rog puțin răbdare. Vreți să repetăm compromisul 45? Uh, considerați că au fost greșeli? Există o solicitare ca votul pentru 45 să fie repetat. Aveți puțin tică răbdare. E o solicitare de respectare a regulamentului pe scurt, vă rog. Domnule președinte, problema este că votul nu s-a neutralizat uh, uh, singur înainte, după ce uh, a trecut celălalt vot. Deci haideți să repetăm. Compromisul 45 s-a deschis votul, ca să fie clar. Domnul Jurec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să știu pe ce vă motivați uh, când spuneți că trebuie să repetăm uh, votul? Care sunt motivele pe care le invocați pentru a repeta votul? Pentru că recent, la plenară, am avut foarte multe solicitări, inclusiv uh, din partea grupului celui mai mare, de a repeta voturile, iar aceste cereri au fost respinse. Nu mi se pare corect uh, să repetăm un vot doar pentru că unii sunt nemulțumiți de rezultat. Președintele, așa e, domnule Iurec, uh, nu așa procedăm de obicei, dar cel puțin două grupuri au spus că nu sunt sigure în legătură cu felul în care a avut loc uh, votul acesta și deci vom repeta votul pentru compromisul 45. A cerut solicitare de respectare amendamentului în timpul votului, deci prefer să repetăm votul. S-a deschis votul pentru 45. V-am răspuns, spune președintele. Jurec, domnul Jurec, aș dori să știu pe ce vă bazați, de ce trebuie să repetăm. S-a deschis votul, domnule Jurec, vă rog să votați. La compromisul 45. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 46 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 169, prima parte. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. That's rejected. Compromise. A fost respinsă. Compromisul 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 48A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 178, a doua parte, s-a deschis votul. ...178 a doua parte, mulțumesc Birgit, s-a deschis votul, s-a închis votul, e respinsă. Amendamentul 202, prima parte, s-a deschis votul. 202 prima parte. S-a închis votul. A fost respinsă. Trecem la a treia parte a acestui amendament, 202, a treia parte, deci s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respinsă. Compromisul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 186. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respinsă. Amendamentul 188, doar uh, suplimentul adăugat, s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 51 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 52 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 53 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 208. Doar uh, completarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respinsă. Amendamentul 210. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 55 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 212 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 56. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 216. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 57 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 220. Votăm doar uh, completarea. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 233 s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul să adoptă. patru doar completarea, s-a deschis votul, s-a închis votul, e respins, compromisul 62 s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 247. Votăm doar completarea. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 257 nu mai... Textul, completare, s-a închis. Se respinge. 164. S-a deschis votul. S-a închis. S-a deschis. E votul deschis. Acum se închide. Se adoptă. Amendamentul 250. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 253. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 1 la citații. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2 de la considerente. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21. Se votează completarea. S-a deschis votul. Și s-a închis. Respins. Trecem la votul final acum. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul final, deci, vot cu apel nominal. Dacă a votat toată lumea, s-a închis acum. Votați pe muzică. S-a închis votul și se adoptă 37 la 19 fără nicio abținere. Felicitări raportorului. Domnule Iurec, doriți să luați cuvântul despre regulamentul de procedură. Vă rog. Da, vreau să-mi anunț o opinie minoritară pentru această rezoluție. Sigur, puteți aveți uh, aplicarea regulii 52, dar trebuie să transmiteți declarația dumneavoastră secretariatului. Bine, mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Nu s-a terminat votarea, mai avem și raportul meu. Următoarea rezoluție e vorba de cea de pe 20 iunie, care se bucură de acord între grupurile politice. E vorba de finalizarea dezbaterii după întrebarea orală pe subiectul orientărilor pentru statele membre pentru ajutorul umanitar. Este momentul să votăm acum. S-a deschis votul, nu avem amendamente, s-a deschis votul. Îmi pare rău, pentru cei care au scos deja cartelele de vot. Vă rog să le reintroduceți. Dragi colegi, votează toată lumea? E greșeala mea. Cred că am exprimat prin felul cum am mișcat faptul că s-au terminat voturile, dar de fapt nu s-au terminat, mai e rezoluția mea și trebuie votată. Dacă a votat toată lumea acum, se închide votul și se adoptă 38 pentru 16 împotrivă și 2 abțineri. S-a terminat votarea. Mulțumesc, colegi! Colleagues, we'll begin on point five. Dragi colegi, începem acum punctul 5. Dacă nu rămâneți la punctul 5, vă rog să ieșiți din sală în liniște. Mulțumesc! Colleagues, um, very happy to welcome Giovanni Buttarelli. The... Dragi colegi, mă bucur să-l salut pe Giovanni Buttarelli, supraveghetorul pentru protecția datelor la nivel european, care uh, este aici cu echipa sa. Domnul Butarelli își va prezenta vizul despre uh, procedurile online și datele personale. Dumnealui va prezenta de aici, de la prezidiu, Vreau să salutăm uh, mai întâi pe domnul Butarelli și vreau să-mi adresez mulțumirile pentru toate eforturile pe care le-au făcut în cadrul regulamentului uh, de protecție pentru regulamentul general de protecție a datelor despre care am discutat până acum puține săptămâni. Fără să mai întârziem, aș dori să-i dau cuvântul acum lui Giovanni Butarelli și aș vrea să-l rog să ne transmită acum ce le spu- ceea ce are să le transmită în 10 minute, vă rog, de prezentare. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, deputați. Nu cred că e nevoie să mai spun că sunt extrem de recunoscător pentru invitația pe care mi-ați adresat-o de a lua cuvântul în fața dumneavoastră în această după-amiază. Știu că nu este o coincidență că acest punct de pe agenda dumneavoastră vine exact înainte de uh, audierea tot din comisia aceasta împreună cu ITRE, AFCO și jurii despre Facebook și Cambridge Analytica. În cadrul AEDP sau EDPS am lucrat la un aviz uh, cu privire la procedurile de manipulare online cu multe luni înainte de cazul uh, Cambridge, uh, Cambridge Analytica și am început să lucrăm după întâlnirea mini G7 de la Roma și după Taormina de anul trecut. A devenit foarte clar pentru mine că, de fapt, știrile false, așa numitele fake news, au fost, de fapt, rezultatul unor uh, informații uh, pe care le introduc cetățenii, desigur. Această problemă a fost identificate înainte să devină într-adevăr un subiect de actualitate, dar nu s-a ajuns atât de repede, desigur, la un scandal. Problema cea mai mare a manipulărilor online nu sunt neapărat poveștile senzaționale sau practicile unor companii private, două la număr, care probabil sunt ilegale și cu siguranță nu sunt etice. Nu, acesta este, după părerea noastră, uh, aici cazul să vorbim despre mass media socială, rețelele sociale sau uh, probleme de acest gen. Ar fi foarte simplu să trivializăm lucrurile așa. Problema Facebook și Cambridge Analytica ține de ecosistemul digital. Acest ecosistem digital care s-a construit s-a putut dezvolta fără nicio limită morală sau legală. Aceasta din moment ce uh, GDPR-ul a devenit uh, aplicabil doar de curând și aceasta este cea mai mare problemă pe care o au autoritățile pentru protecția datelor. În ciuda diferitelor uh, resurse de care dispunem, am considerat de aceea că acest aviz este prioritar acum. Aș dori să vă rog să vă gândiți la câteva aspecte pe care le-am identificat cu privire la situația noastră Există din ce în ce mai multe companii gigant care au uh, apărut um, și care sunt așa zisele gardi, așa zisii, gardieni până la urmă a informației online. Trei sferturi din europeni folosesc mai degrabă internetul decât ziare sau altceva pentru a-și găsi informații. Alte aspect, majoritatea persoanelor se uită pe internet pe telefoanele lor mobile, în timp ce Um, unele companii au um, beneficiat de un monopol în această direcție. Apoi, uh, banii pentru publicitate merg mai mult pe, uh, către platforme decât către, uh, decât, către publici, decât către alte forme de finanțare și alții, de asemenea, există probleme în legătură cu conținutul și anumite publicități care apar pe anumite platforme de care, despre care nimeni nu poate să știe exact de ce apar acolo. Există apoi și anumite decizii care țin de conținuturile care apar pe internet și aici um, acestea sunt rezultatul unor algoritmuri pe care uh, momentan le considerăm opace. Con, uh, conținuturile de acest gen se proliferează uh, mai ales pentru că ele creează venituri iar investițiile în startup-uri au scăzut, pentru că investitorii nu mai par să mai creadă în uh, concurența acestora în fața giganților de pe internet. Ceea ce toate acestea împreună au dus la provocări foarte mari cu privire la protecția datelor și libertatea de exprimare. Poate că am tolerat practici care au scăpat de sub control până acum, pentru că noi cu toții am considerat că toate aceste lucruri se uh, restrângeau la activitatea comercială. Întotdeauna, de fapt, am ascuns lipsa de control sub uh, poate o mm, complacere într-o situație mai simplă. Însă acum noi considerăm că există o amenințare la adresa coeziunii sociale și la adresa democrației. Știm uh, că Există probleme în ceea ce privește cu perso- persoanele în general, pentru că există uh, de asemenea diferite îngrijorări în legătură cu supravegherea persoanelor. Apoi, algoritmurile nu sunt uh, foarte, nu pot fi controlate atâta timp cât ele nu urmează decât logica uh, veniturilor și nu pot ține cont de uh, libera exprimare. Așadar, toate aceste informații și toată această situație a devenit uh, un subiect care poate să fie manipulat foarte ușor. Iar spațiile publice pot să fie considerate foarte repede de către cei care doresc să le profite de pe urma lor ca surse foarte importante. Informațiile sunt însă din ce în ce mai mult uh, distorsionate. Poate că o să auziți vorbindu-se despre algoritmii care pot fi um, planificați și în conformitate cu uh, considerente etice. Ce vreau să spun cu aceasta? Etica, după părerea noastră, în această situație înseamnă ceea ce considerăm că este corect, ceea ce trebuie făcut, ceea ce uh, nu va afecta, ceea ce îi va afecta cât mai puțin pe ceilalți, fie că e vorba de clienți, de votanți sau de angajați etica ar trebui să dicteze anumite uh, comportamente și ar trebui să ne indice că unele comportamente sunt greșite, chiar dacă practicile respectă legislația, de exemplu, inclusiv dacă respectă GDPR-ul. Aceasta este provocarea cea mai mare, atât pentru GDPR, pentru Regulamentul pentru Protecția Datelor, cât și pentru noi, AEDP. De aceea e nevoie acum să internalizăm spiritul legii pentru ca să protejăm uh, oamenii și nu controlorii de date, Așa cum am înțeles din toate informațiile și toate avizele pe care le-am primit în ultima vreme. În același timp, acum este momentul să găsim o distribuire mai bună a um, veniturilor din lumea digitală. Trebuie ca și Parlamentul, de exemplu, să dea un semnal mai clar către companiile care momentan nu uh, dau uh, socoteală decât uh, celor care le dețin. Eu cred de aceea că nu ar trebui să ne lăsăm seduși de justificările serene sau mm, proastele, practicile proaste care se aplică în momentul de față în ceea ce privește și uh, interconectarea persoanelor. GDPR-ul trebuie să ne servească în acest, sim, în acest sens și foarte important este ca să existe un control din partea celor care au fost aleși și nu neapărat din partea celor care după bunul lor plac pot să decidă care este etica. Oricum o fi, eu rămân la dispoziție și eu, eu și instituția mea pentru dialog și întrebări. Putem să dăm informații și uh, Institutului uh, soră din uh, Marea Britanie sau a altor institute care se ocupă de același lucru și vom discuta uh, și despre acest subiect la următoarea plenară, uh, la plenara din iulie. Colegul meu vă va explica despre ce este vorba. Este foarte important să transmitem mesajul pe care am încercat și eu să-l transmit aici, dar în, în cazul Facebook și Cambridge Analytica este clar că acesta va afecta și pe viitor felul în care Europa va face față provocărilor în următorii 20 sau 10 ani. Alegerile europene se apropie și eu cred că ar trebui să abordăm acest moment prin stabilirea, în primul rând, a tuturor clauzelor posibile de salvgardare pentru a asigura principiul de egalități de șanse pentru toate mișcările politice și partidele politice. Iată de ce eu am sugerat colegilor mei de la uh, institutul la care lucrăm să ne gândim la o primă rundă de concluzii după cazul Facebook uh, și Cambridge Analytica și să încercăm să ne gândim la adoptarea unor orientări, linii directoare pentru campaniile politice, de exemplu, care să fie una din prioritățile pe care să le uh, numim înainte de sfârșitul lui 2018. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, Giovanni, după cum ai spus foarte bine și tu. Nu este o coincidență că vorbești chiar înainte de audierea pe Cambridge Analytica, pentru că, într-adevăr, este un subiect care se apropie de acesta și discuția se impune. Mai întâi vreau să-i dau cuvântul lui Barbara Spinelli. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc foarte mult domnului Butarelli pentru acest aviz care este extrem de interesant. Am o întrebare despre cooperare. Cooperarea pe care ne-ați recomandat-o în avizul dumneavoastră. E vorba de cooperarea cu autoritățile de reglementare în domeniul audiovizual și în domeniul electoral. Aș dori să știu dacă această cooperare ce semnifică ea pentru dumneavoastră și dacă nu cumva există și riscul unei eliminări a conținuturilor pe internet pe baza unor criterii care nu sunt autoreglementate. Aș vrea să știu de asemenea și dacă puteți să puneți această măsură pe picior de egalitate cu protecția consumatorilor și cu protecția cetățeanului care este implicat în aceste uh, fluxuri de informații. Aș vrea de asemenea să vă cer opinia despre posibilitatea unor acțiuni uh, în uh, acțiuni colective în ceea ce privește încălcarea sferei private pentru că GDPR-ul permite acest lucru, dar Curtea de Justiție a avut altă părere despre definiția consumatorilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Birgit Zipăl are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnului Butareli, pentru expunerile sale. Eu cred că cu toții suntem conștienți că nu numai colectarea și prelucrarea datelor uh, este importantă, ci și posibilitatea de a folosi aceste profiluri pe care le putem colecta prin uh, informațiile pe care le avem de pe internet. Se știe foarte bine că acestea sunt prelucrate în sensul unor publicități țintite, dar și din punct de vedere al influențării politice sau societale. Aceasta se poate face în așa fel încât cel care este țintit nici măcar nu știe că de fapt este influențat, pentru că cel, cei care folosesc aceste informații ca să-l manipuleze nici măcar nu se arată ca fiind pe față reprezentanții ai unei direcții politice. Iată de ce mi se pare corect să mai atragem atenția încă o dată asupra faptului ca Regulamentul General de Protecție a Datelor să nu fie numai un model internațional de protecție a datelor, ci să fie aplicat și la noi în mod consecvent. O mare parte importantă, deci sunt în acest context este folosirea țintită cu un scop anume, dar și um, um înțelegerea rolului autorităților de protecție a datelor pentru ca ele să poată cu adevărat să-și îndeplinească funcția de control. Dacă tot vorbim de manipulare, indiferent dacă e vorba de manipulare în scop economic sau politic, e clar că imediat ne amintim de o altă temă foarte importantă care este uh, sfera privată pe internet, e-privacy. Într-o comunicare între doi participanți trebuie să se asigure o protecție, indiferent de conținut. Din păcate, la tot ceea ce vedem acum din dezbaterile care au loc, și aceasta este o chestiune problematică la care Consiliul e cu piciorul pe frână. Iar uh, Importanța acestui subiect pentru democrație și pentru cetățeni a fost lăsată deoparte. Aș vrea să fac însă o remarcă de principiu și mă bucur foarte mult că la audierea noastră despre Facebook o să parte, poată participa și colegi din alte comisii parlamentare. Problema pe care a menționat-o domnul Butarelli nu se referă pur și simplu doar la rețelele sociale, ci se referă la toate toate persoanele implicate, la toți actorii care colectează date. Nu e vorba numai de Facebook, ci și de Amazon, de Google și de principiu. Eu cred că este vorba aici de o problemă și anume să vedem dacă merită să lăsăm întreprinderile să devină dominante, să fie din ce în ce mai mari, să aibă o poziție de monopol uh, pe piață și deci să împiedice până la urmă concurența. Mi se pare o problematică de mare actualitate pe care noi trebuie să o dezbatem. Și o ultimă remarcă, vă rog, dacă îmi permiteți. Atunci când introducem noi reguli, desigur că ce mai contează este și altceva și se discută despre acest lucru și anume despre dreptul fiscal. Pe lângă dreptul concurenței, pe lângă protecția datelor și reglementările în domeniul acesta, cred că și acesta contează. Deci, domnule președinte, nu numai în ceea ce privește protecția datelor, trebuie să discutăm foarte mult și să respectăm reguli, ci și în alte domenii, în alți piloni importanți la ora actuală, pentru ca să garantăm o concurență loială și respectarea principiilor fundamentale democratice și în mediul online. Mulțumesc! Thank you, Birgit. And Jan Albrecht, please. Mulțumesc, Jan Albrecht. Mulțumesc foarte mult. Dat fiindcă este ultima mea reuniune libe, vreau să mulțumesc uh, deci, uh, Joanei Butarele și uh, echipei uh, care au colaborat cu noi foarte strâns pentru că se află aici și vreau să mulțumesc, bineînțeles, tuturor colegilor care am uh, colaborat îndeaproape. Vreau să mai adaug uh, un lucru cu privire la resurse pentru autoritățile de supraveghere și întrebarea dacă există și posibilitatea de a avea o cooperare nu numai între autoritățile de protecție a datelor din Uniunea Europeană, dar și în ceea ce privește supravegherea și punerea în aplicare pune în aplicare posibilitatea de a colabora mai strâns cu autoritățile de concurență și de siguranță TIC, autoritățile din domeniul siguranței TIC și, supra, și, și uh, din domeniul supravegherii mass media din statele membre. Mulțumesc! Ian, știu că ne-am luat la revedere de la tine pe e-mail și pe Twitter, dar nu am făcut-o și la comisie. Nu o să te jenez, dar vreau să spun că Uh, ne pare rău că te pierdem și ne va fi dor de tine. Vreau să ți spun că ți a adus o contribuție importantă. Nu e o declarație politică. Când spun că ai adus o contribuție de calitate uh, la activitatea noastră și care va lăsa o, o urmă uh, de neșters pe viitor, nu numai în ceea ce privește GDPR. Vă mulțumesc pentru toată activitatea ta din cadrul comisiei noastre. I really hope you're going today because I've thanked you now. Și sper că pleci, că asta e ultima reuniune. Dacă acum ți-am mulțumit, dacă am greșit cumva datele, sper că nu m-am înșelat bine. Asta înseamnă că vrem să plecăm, înțelegi tu. Eu o să ne fie mare dor de tine. Ana Gomes are acum, are acum cuvântul. Vreau să mulțumesc uh, și eu aspectului nostru și echipei de la IDPS pentru contribuția importantă pe care și-au adus-o. Îmi amintesc că atunci când a izbucnit scandalul Cambridge Analytica, domnul Butarelli ne-a spus că e scandalul secolului. Și la ora actuală ne-a explicat uh, cu mai multe detalii de ce este de această părere. Este o provocare pentru noi toți ca deputați aleși uh, dar noi știm ce limite avem, fiindcă multe depind de statele membre și vreau să l întreb dacă nu cumva este de părere că un element cruția, crucial pardon, pentru a pune capăt acestei poziții de, uh, de dominanță nu ar reprezenta o impozitare și că acolo ar trebui să cerem, într-adevăr, guvernelor noastre să ia măsuri, măsuri stricte de impozitare în ceea ce privește platformele digitale, pentru a nu mai fi, mai da socoteală numai uh, acționarilor, ci și cetățenilor, și guvernelor și reprezentanților cetățenilor. Și vreau să vă mai întreb un lucru. A spus că, uh, a spus că algoritmii uh, pot fi rezolvate pentru a răspunde îngrijorelor etice, dar ale cui sunt aceste îngrijorări etice? Asta e întrebarea. Și încă un lucru. Același lucru se poate spune despre inteligența artificială ce se întâmplă cu inteligența artificială. Fiindcă și acolo posibilitatea de a integra etica aproape că e oximoronică. Dacă e inteligența artificială, aceasta este, prin definiție, neumană și deci nu are considerente etice. Am citit astăzi că Facebook folosește deja inteligența artificială pentru a rezolva unele dintre problemele de natură comercială, bănuiesc eu. Și încă un domeniu, nu știu dacă domnul Butarele vrea să-mi spune mai mult despre asta, am constatat că Cambridge Analytica este vârful icebergului, probabil. Știm că acum a fost asociată și cu alte companii, mai ales cele care investesc în mod pervers în împiedicarea bunei desfășurare a alegerilor pentru a se, a se asigura că rămân la putere partidele centrale și pentru a le favoriza afacerile. De... Și poate nu, nu mă interesează de afaceri, mă, mă refer la companii din Malta, de pildă, care este o organizație uh, Google și în alte țări europene, care are legături cu SCL, care a fost asociată cu Cambridge Analytica. Și sunt companii juridice care au fost angajate de companie cum ar fi Alien Partners pentru a pentru a face presiune asupra jurnaliștilor care i-au demascat. Cum ar fi Mishkonderea, această companie Shillings și cu sediul în Marea Britanie, dar nu numai care, care demarează acțiuni în justiție împotriva uh, acțiuni de pedepsire împotriva jurnaliștilor care e de mască. Ne spuneți ceva despre asta? Vă rog frumos, domnul Butarele. O să-i dau uh, timp lui Giovanni să răspundă acestor întrebări. Nu știu ce părere aveți despre întrebarea, dacă aveți o părere, uh, despre modul în care e DPS autoritățile naționale de protecție a datelor își reacționează, de fapt, la aceste subiecte importante. Um, Marea Britanie, după părerea mea, a reacționat foarte eficient într-o situație dificilă. Dumneavoastră aveți cumva o părere generală în ceea ce privește modul în care se va avea un impact la nivel național și dacă este consecvență rândul statelor membre și mai ales în ceea ce privește regula uh, EDPS în contextul în care aceste subiecte devin din ce în ce mai intense și mai dificile din punct de vedere politic, pentru că intrăm în chestiuni cum ar fi uh, uh, caracterul privat, uh, electronic și așa mai departe. Thank you, dear chair. was... Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu um, întrebarea pertinentă a domnului Spinelli. Acum un an și jumătate, vreau să vă spun, am lansat inițiativa Digital Clearing House, iar uh, până acum am avut mai multe reuniuni cu, cu, cu autoritățile competente care se ocupă de protecția consumatorilor și viața privată, dar și concurența. Iar uh, abordarea noastră a fost următoarea. Toate acestea joacă un rol important și a venit vremea să nu mai lucrăm în silozuri, și să evităm suprapunerile, să facem, uh, să împărtășim diverse puncte de vedere, iar autoritățile naționale care se ocupă de antitrust, care se ocupă din ce în ce mai mult de chestiunea strângerii masive a datelor personale joacă un rol important aici. Vrem să ne sincronizăm dosarele, deci următoarea reuniune a acestui for va implica, îi va aduce la masa discuțiilor și pe acei reglementatori care în anumite țări au competențe de a se asigura că principiul șanselor egale se aplică, fiindcă uh, sunt uh, relevante în domeniul electoral sau în domeniul uh, audiovizualului. Nu credem că acest lucru va duce la cenzură. În ceea ce privește acțiunile colective, după cum știți, Regulamentul General privind protecția datelor are o noțiune limitată în ciuda uh, eforturilor IDPS de a merge mai departe, dar în unele țări acțiunile colective sunt în continuare posibile printr-o altă cale, însă nu intră aceasta în sfera de aplicare a protecției datelor. Dar cred că prevederile în termen de daune și uh, cale de atac pe care le permite regulamentul privind protecția datelor pot fi de folos. Mulțumesc, doamnei Sipel, pentru întrebările adresate privind e-privacy, caracterul privat electronic, fiindcă asta îmi permite să vă spun eu, vă rog, să nu lăsați dosarul pe 2020. Precum GDPR, e-privacy este eficientă, este esențială pentru rezolvarea acestui sistem uh, cu probleme. <laughs> Este foarte important în momentul în care se evaluează riscul la, la, la nivelul individului. Poate că acesta este mai uh, redus. Dar în ceea ce și rețelele noastre, noi nu putem să ne permitem să avem, să avem uh, lacune consumatorii se așteaptă ca datele lor să fie strânse în contextul în care au fost strânse sau de către entitățile cu care au o relație. Cu alte cuvinte, datele, comunicarea datelor nu trebuie să fie sursă de profit. Ă, caracterul privat pe internet, e-privacy, va oferi protecție cetățenilor și va permite pieței să inoveze nu pe baza modelului vechi de monitorizare permanentă, ci uh, dându-le consumatorilor controlul asupra vieților lor pe internet și, și dând uh, companiilor uh, și făcând companiile să aibă mai mult respect față de datele cetățenilor în Europa. Nu putem să luăm noi măsuri în ceea ce privește cazul Cambridge Analytica dacă nu uh, definitivăm cadrul juridic de care avem nevoie. Mulțumesc, Ian, pentru întrebările tale. Da, într-adevăr, uh, rolul tău a fost important pentru noi. De multe ori, autoritățile competente coordonează foarte mult, iar serviciul juridic uh, al multor state membre oferă deja posibilitatea de a exista o colaborare obligatorie și utilă și cu alte cu alte părți. Alte prevederi prevăd și posibilitatea de a se lua legătura cu autoritățile competente. Ce lipsește aici? Resursele de noi tehnologii. Autoritățile pentru protecția datelor ar trebui să cunoască mai bine noile tehnologii. Există unele mm, anchete foarte sofisticate. Eu am discutat cu Elizabeth Termin din Marea Britanie și am constatat că analiza mii și mii de dosare necesită nu numai sufic- resurse suficiente, dar și abilități. Și asta este o provocare și asta este o provocare pentru viitor. Noi, pe baza unui studiu, am constatat că a crescut cu 25%, au crescut cu 25% resursele pentru toate autoritățile pentru protecția datelor competente, dar de fapt e vorba aici de juriști în mare parte. A venit vremea să ne concentrăm mai mult uh, asupra noilor tehnologii, asupra monitorizării a uh, noilor, uh, te, noilor revoluții. Avem nevoie de oameni de știință din domeniul datelor și mai departe. Doamna Gomes, V-aș răspunde cu bucurie despre impozitare și dar ați mi-a spune că nu e treaba mea aici, mă ocup de protecția datelor. Da, cred că ar fi de ajutor, dar vreau să vă spun că nu sunt expert și abordarea divergentă și fragmentată, fragmentată a unor state membre duce acum la probleme. Dar n-are rost, asta este părerea mea, să avem o abordare afaceristă care să fie în detrimentul cetățenilor, uh, utilizatorilor și consumatorilor. Și apoi veniturile să fie impozitate doar în afara Uniunii Europene. Ceea ce privește algoritmii, vreau să vă spun că în, în sala aceasta și în cea de vis-a-vis -vis, va avea loc uh, următor, următoarele jocuri olimpice privind uh, e-privacy și anul acesta vom vorbi despre etică digitală cu foarte mulți participanți. Alături de autoritățile de pentru protecția datelor, am considerat că este esențial să avem un cadru juridic, dar regulamentul și chiar e-privacy nu pot să rezolve toate problemele existente care sunt create de modelele actuale de afaceri. Trebuie să Trebuie ca în momentul în care ne gândim că revoluția industrială dă un spațiu mai mare de demnitate pentru, pentru consumatori și în uh, revoluția digitală același lucru este valabil. Să vedem ce este nu numai durabil, dar și durabil din punct de vedere moral. Asta vrem să, să vedem uh, din punct de vedere etic și cu alte domenii, să vedem ce principii se pot aplica aici în contextul în care trebuie să ne dăm seama și cine este, cine este competent aici. Iar principiile uh, privacy by design și privacy by default din regulament s-ar putea să ne fie foarte utile. În ceea ce privește artific- uh, inteligența artificială, am avut un document pe care l-am redactat pentru conferința inter- internațională a comisarilor privind uh, protecția datelor și am reușit, am, ne-am adus contribuția spre a uh, între, spre a se discuta relația între etică și inteligența artificială în um, cadrul evenimentului de, din acest an și cu mare plăcere vă vom uh, arăta rezultatele obținute. Acum aș vrea să vă răspund dumneavoastră la întrebare, domnule președinte. Autoritățile pentru protecția datelor, precum cea europeană, ar dori să uh, se manifeste într-un singur glas. Chiar înainte de aplicarea totală a regulamentului, am început să ne armonizăm dosarele, avem uh, unele, unele un, ceea ce privește unele aspecte, suntem pe aceeași lungime de undă, dar există și informații confidențiale, mai ales în ceea ce privește faptul, în ceea ce privește principalele dosare, unde Marea Britanie uh, unde avem un uh, volum foarte mare de informații și vrem să avem un sistem de prevenire timpurie. Iar în ceea ce privește uh, a, aplicarea regulilor directive privind protecția datelor anterioară, bineînțeles, în același timp trebuie să ne gândim și la consecințele pe termen lung ale regulamentului pentru protecția datelor. Suntem în, suntem pe calea cea bună. Vă asigur că peste câteva săptămâni veți primi niște rezultate preliminare importante care vor fi prezentate în mod coerent de întreaga comunitate a autorităților pentru protecția datelor din Europa. Mulțumesc, Giovanni, îți mulțumesc ție personal și întregii echipe pentru activitatea voastră Apreciem foarte mult uh, munca dumneavoastră. Facem o scurtă pauză să le permitem uh, colegilor să intre în sală și celor din, de la alte comisii și vom începe audierea, a doua audiere imediat și le vom ura bun venit uh, oaspeților noștri.